O Kyrios Proedros. Domnul președinte. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχίζει... Bună dimineața, dragi colegi. Și προς την Επιτροπή Reluăm lucrările. Primul punct de pe ordinea de zi, întrebare cu solicitarea de răspuns.